Okay. Please, uh, let's start our... Haideți, uh, dragi colegi, să începem reuniunea, pentru că deja suntem în întârziere. Uh, bună ziua tuturor! Uh, am câteva comunicări de făcut în numele doamnei președinte. În primul rând, trebuie să spun că votul Uh, care e programat pe mâine la raportul CARP se amână pentru data de 7 iunie. Și al doi, a doua comunicare privește trilogul sau trilogurile aflate în desfășurare. Primul referitor la conturi naționale și regionale. Primul a avut loc pe data de 16 mai și cel de-al doilea va avea loc vineri 1 iunie. Yeah, CRD4. CRD4. Trialog is going on. Yeah. Nothing else. And... CRD4 și apoi ultimul trialog a avut loc pe data de 24 mai. Acestea ar fi uh, comunicările și acum uh, trecem la primul punct, eh, primul raport pe care trebuie să-l discutăm, proiect de aviz, examinarea amendamentelor. E vorba de implementarea directivei privind creditele de consum. Și acum eh, dați, dați-mi voie să vă spun ce rezultate am obținut până acum după examinarea tuturor amendamentelor depuse, în primul rând aș dori să mulțumesc tuturor raportelor din umbră și celorlalți colegi care au depus amendamente și, de asemenea, să mulțumim colegi, colegii de la secretariat, doamna Jennifer Lang, care m-a ajutat în analiza amendamentelor și, de asemenea, m-a ajutat la, să ajungem la, compromis, eu am, la compromisuri. Eu am propus trei compromisuri. Din fericire, am obținut acordul colegilor mei. Primul compromis se referă la dreptul clienților de a fi informați la fiecare etapă a procesului de obținere a creditului din faza precontractuală, apoi în faza contractuală, să fie informați în legătură cu riscurile pe care și le asumă ori de câte ori uh, fac un credit în uh, monedă străină. Și ei, clienții au dreptul să primească toate informațiile în mod complet, personalizat uh, și într-un mod în care să pe care să-l poată înțelege. Și pentru acest compromis am inclus amendamentele numărul 1, Mölzer, apoi numărul 2 și 12 de Bacher apoi 3 Giggold, 4 McCarthy, apoi cel de-al doilea compromis se referă la ideea instituțiilor financiare care ar trebui să ia toate măsurile pentru a evalua riscul rezultat din împrumuturile în monedă străină și să evalueze uh, posibilitatea contractantului uh, de a uh, rezista fluctuațiilor ratei dobânzii și de a răscumpăra, desigur, de a plăti împrumutul. Și acest amendament de compromis se referă la mai multe amendamente depuse de domnul de Becker, numărul 13, Gigold 14, Swinburne 15, de Becker numărul 10 și 11 și din nou Gigold 29 și 31. Au existat uh, anumite amendamente Bine, eu în avizul meu, în documentul meu, am făcut două propuneri. care nu s-au bucurat de susținerea anumitor colegi și până la urmă probabil că au dreptate. Prima propunere uh, era vorba de, de a nu accepta un credit de, uh, la un termen de peste 5 ani pentru perioada de răscumpărare și domnul Mölzer și domnul de Bacăr au propus să eliminarea acestei uh, uh, inițiative, dar cred că doamna Swinburne, cred, da, a venit cu o propunere de calitate și e vorba de o propunere pe care eu o pot susține. E vorba de o solicitare ca instituțiile de credit să acorde o atenție deosebită când acordă împrumuturi cu un uh, termen mai, la un termen mai lung, de, mai uh, mare de 5 ani, pentru a se asigura că mm, sunt protejate interesele consumatorilor. Cred că e o propunere bună. Așadar, propun să votăm împotriva propunerii uh, Mölzer și de Becker de eliminare, ci, dar să acceptăm amendamentul depus de doamna Thunberg. Același lucru referitor la propunerea mea de a nu acorda un împrumut atunci când e vorba de o familie în care doar un singur membru lucrează, are un salariu și se garantează împrumutul cu casa și au fost uh, propuse mai multe amendamente pentru eliminarea acestei prevederi, însă doamna Swinburne din nou a făcut o propunere de calitate. E vorba de un amendament pe care eu pot să îl susțin. E vorba de solicitarea pentru instituțiile financiare să acorde credit doar atunci când uh, creditul de consum uh, a fost uh, determinat ca fiind de uh, corespunzător pentru a se asigura un risc uh, corespunzător de uh, um, împrumut atât pentru consumator cât și pentru uh, bancă. Apoi un alt uh, compromis care se referă la amendamentul 25 uh, Gigold și amendamentul 26 uh, Shuntis și acest amendament de compromis se referă la dreptul clientului de a fi informat în legătură cu costurile serviciilor adiționale și la dreptul consumatorului de a opta pentru servicii auxiliare care sunt uh, furnizate de alte instituții financiare sau de alt tip decât uh, cel care acordă creditul și, de asemenea, să se facă să se facă o distinție între servicii auxiliare care sunt esențiale pentru uh, furnizorul creditului, pentru institutul, instituția care acordă creditul și acele servicii auxiliare care sunt opționale. There are other amendments which... Există alte amendamente pe care le susțin amendamente depuse de domnul de Becker, numărul 5, numărul 8, numărul 28. De asemenea, am, ale domnului Carins, 38, McCarthy, 30 și Giggold, 6. Amendamentul numărul 6 și de asemenea amendamentul numărul 32. Și apoi alt amendament, și anume 18 și amendamentul 23 ale doamnei Swinburne. Există apoi alte amendamente depuse de domnul Șuntis pe care, sau mă rog, o parte dintre care nu le pot susține. Există un amendament uh, al domniei sale care uh, e acoperit de un amendament de compromis. Însă Bun, uh, se va vedea la vot ce se va întâmpla, dar nu, pot, nu le pot susține pentru că sunt uh, amendamente care, de fapt, uh, sunt îndemnuri la adresa instituțiilor financiare sau chiar indicații și nu cred că e locul să facem așa ceva aici. Cu aceasta uh, vă mulțumesc. Asta am avut de spus în legătură cu amendamentele. Dacă doamna McCarthy este de față sau cineva care uh, o, substituie, uh, doamna este raportare din umbră. Vă rog. Si uh, yes, uh, McCarthy was here. She had... Da, doamna McCarthy a fost aici, dar ar trebui să, să plece. Per ansamblu însă vă pot spune că domnia sa sprijină amendamentele dumneavoastră de compromis. Așadar, iată că ne apropiem de un final foarte echilibrat. Cam atât am de spus în numele domniei sale. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru faptul că ați încercat să găsiți compromisuri și iată că compromisurile propuse de, de către dumneavoastră pot fi susținute de, de către noi. Eu nu cred că vor exista dificultăți în aș, acest sens. Aș sublinia însă câteva aspecte. Unul se referă la practicile pe piață și publicitate. Chiar dacă aceste piețe sunt reglementate, există în continuare practici uh, menită a atrage clienții în direcția anumitor tipuri de credite. De curând am văzut o, un astfel de spot publicitar în care se spunea clar că dacă nu am obținut un credit din partea unei bănci, ei bine, această bancă care face acest spot publicitar oferă oricum credite. Iată, acesta este unul dintre, una dintre problemele cu care ne-am, ne confruntăm. Știu că nu noi putem rezolva această problemă, însă cred că Parlamentul European ar trebui să se ocupe de ea. Dumneavoastră spuneați că veți susține amendamentele 18 și 23 ale doamnei Swinburne. În ceea ce privește amendamentul 23, dați-mi voie să vă spun că noțiunea de garanție este una dificilă aici. În cazul uh, creditelor de consum, uh, garanțiile nu se știe exact ce sunt. Dacă nu e vorba despre o casă, atunci uh, ce poate face clientul? Poate, poate el să garanteze cu televizorul? Iată de ce aceste două amendamente sunt problematice din partea din punctul nostru de vedere. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să repet laudele menționate de antevorbitorii eh, mei. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră de a atinge compromisuri. Vă mulțumesc că îmi susțineți eh, două dintre amendamente și uh, Vă mulțumesc că, iată, prin eforturile dumneavoastră încercați într-adevăr să modificați în sens pozitiv directiva privind uh, creditele de consum. Eu cred că acum ar trebui să exercităm presiune asupra comisiei competente pe fond. Uh, trebuie să ne asigurăm că această com comisie, într-adevăr, va opera la rândul său um, modificările necesare și sunt sigur că dumneavoastră veți face aceste presiuni. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ați inclus unul dintre amendamentele mele în cel de-al treilea amendament de compromis. Celelalte amendamente ale mele însă nu au fost preluate de către dumneavoastră. Bine, v-ați motivat clar poziția. Însă cu toate acestea, permiteți-mi să vă rog să mai aruncați încă o dată o privire asupra amendamentelor mele. Ele nu conțin pur și simplu niște recomandări, ci uh, menționează probleme cât se poate de serioase. Amendamentele mele nu sunt nici pe departe cu un caracter uh, general, ci pur și simplu uh, sublinează anumite dintre aspectele esențiale. Eu îmi dau seama că raportul nostru nu va uh, rezolva problema creditelor de consum, însă cu toate acestea, eu cred că raportul nostru ar trebui să își aplece atenția asupra procedurii pe ansamblu. Și în momentul de față, din acest punct de vedere, situația este uneori critică. De ce? Pentru că Băncile nu acordă credite. Uh, situația este cu atât mai problematică în, Cre- în Grecia. Eu știu că această problemă nu poate fi rezolvată prin avizul nostru, însă cu toate acestea sunt de părere că amendamentele mele sunt pline de substanță și ar trebui uh, să, să fie luate în considerare. Amendamentele mele nu, nu frizează, nu știu, bunul simță și nu sunt uh, nici pe departe iraționale. De asemenea, rambursarea înainte de termen, acesta este un uh, element foarte important din punctul meu de vedere. De asemenea, există probleme legate de credite de consum care nu pot fi rambursate din pricina crizei cu care ne confruntăm în momentul de față și tocmai de aceea consider că ar fi bine ca ratele de ratele de răscumpărare a creditelor uh, să fie adaptate la condițiile speciale din fiecare stat în parte. Vă mulțumesc foarte mult! Efd EFDllä ei ole kommentteja tässä vaiheessa. Mulțumesc, domnule președinte. În momentul de față nu avem comentarii din partea grupului nostru. Uh, mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci am să fac doar un singur comentariu în final. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au înaintat aceste amendamente și Aș vrea să-i mulțumesc, să mă adresez și domnului Nicolas Șuntis. Eu înțeleg foarte bine ce se întâmplă în uh, Grecia. Acest lucru se întâmplă și în România, să știți. În momentul în care am propus să nu se mai acorde credite familiilor, credite pentru consum uh, familiilor uh, și să se ceară în schimbul acestor credite garanții locuința familiei respective, e bine, și acum vedem în România că sunt foarte multe familii care uh, și-au pierdut casa pentru că nu au fost în măsură să ramburseze, e bine, este evident că, mi-am spus la momentul respectiv, nu pot să, să, să, să susțin o astfel de uh, propunere. Uh, nu putem accepta ca băncile să ceară astfel de garanții, să ceară locuințele drept garanție pentru acordarea unui credit de, de consum. Votul va avea loc pe 7 iunie în Comisia pe fond pe 18 septembrie și în plenară vom ajunge în plenara din octombrie. Deci, cu siguranță vom mai avea ocazia să discutăm. Iată că trecem acum la următorul proiect de aviz. Raportor este domnul Philip Lamberts. E vorba de infrastructura energetică transeuropeană și abrogarea deciziei 1364-2006. Domnul Lambert, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că este un aviz, nu vreau să pierdem prea multă vreme pe marginea acesteia, chiar dacă subiectul este important. Noi discutăm aici despre rețelele transeuropene în domeniul energiei, mai ales rețeaua energetică, care trebuie și pot să joace un rol cheie în relansarea economică a întregii Europe. Și uh, în momentul în care toată lumea discută despre creștere, creștere, creștere, iată că aici avem un domeniu care poate să ducă la o creștere economică durabilă și de valoare dacă utilizăm instrumentele potrivite. Deci, Comisia I3 este comisia pe fond. Nouă ni Doresc să fac un comentariu. Anumite amendamente care au fost înaintate de către colegi nu aparțin Comisiei Econ, ci aparțin, de fapt, uh, Comisiei ITRE. De aceea, acele comentarii nu le-am luat în considerare în momentul de față, în etapa actuală, pentru că acestea nu sunt relevante pentru munca din comisia noastră, sunt prea tehnice, prea detaliate. Așa că, ce pot spune acum? Uitându-mă la amendamentele pe care le-am uh, primit referitor la anexe, la considerente și la text, din partea colegilor, putem spune că aici există un consens. Toate amendamentele adaugă uh, elemente suplimentare utile pentru text și deci ar trebui să fim încântați de faptul că uh, ele, aceste elemente nu se contrazic. Acum, câteva puncte cheie. Legătura care există între dezvoltarea acestor rețele de energie și uh, țările în care există o situație de criză. Vrem să arătăm că, într-adevăr, aceste rețele transeuropene pot fi utilizate tocmai în contextul acesta de criză în anumite țări. Și de aceea am introdus această idee de a avea o cale rapidă de dezvoltare a acestor programe în acele țări. Apoi, în al doilea rând, ceea ce vrem noi este ca indicatoarele care sunt utilizate tocmai pentru a stabili prioritizarea, uh, pentru a stabili prioritățile în materie de proiecte, ar trebui să fie criterii mai transparente decât cele pe care le-am avut până în prezent. De aceea am introdus ideea unor acte delegate pe marginea acestor uh, criterii. Mi-e teamă că unii dintre dumneavoastră nu susțin această idee de acte delegate, dar poate nu înțelegeți bine. Uh, vi se pare că propunerea este prea greoaie, dar dar, de fapt, ni se cere nouă în Parlament să explicăm care este poziția noastră pe marginea acestor criterii și dacă uh, acestea corespund cu prioritățile pe care le avem în materie de uh, utilizare a fondurilor publice. Deci, o astfel de prioritizare nu cred să fie un, o, o, o, o idee uh, greșită sau rea. Dacă eventual aveți o altă alternativă, altă posibilitate de formulare, sunt la dispoziția dumneavoastră. Un, asta, un alt element important este stabilirea unei legături între acest document și strategia strategia per ansamblu Uniunii Europene în materie de relansare economică, strategia UE 2020. Ar trebui să existe mai multă coerență în utilizarea fondurilor, utilizarea banilor și punctul de referință este strategia UE 2020. Deci ar trebui să avem această legătură, această punte care să se stabilească între um, rețele transeuropene de energie și strategie. Apoi mai sunt și câteva amendamente care merg în această direcție. Una dintre ideile pe care le-am introdus aici și pe care de fapt am dorit să o vedem aprofundată prin, în bugetul european este posibilitatea de revizuire a unui proiect în momentul în care costurile sale depășesc cu 30% costurile inițial prevăzute. Și poate am putea să discutăm pe marginea acestei, acestui procent. Însă ideea principală este, dacă se depășesc cu mult costurile inițial prevăzute, ar trebui poate să avem posibilitatea să reanalizăm proiectul în așa fel că să vedem dacă într-adevăr nu se cheltuie niște bani în mod inutil și dacă nu cumva lucrurile au scăpat total de sub control. Apoi, mai, au mai fost câteva puncte lejer controversate uh, uh, care a, s-a, pentru care s-a votat cu, uh, uh, în ceea ce privește votul, votul cu una, unanimitate sau uh, majoritate. Uh, nu știu dacă votul cu unanimitate poate fi calea cea mai eficientă de a rezolva problemele. Deocamdată cam atât. Am să, dau, am să las pe colegii raportori din umbră să ia cuvântul și să adauge elementele interesante. Mulțumesc, care cuvântul domnul Langen. Pardon, ich bin äh, gerade erst reingekommen. Îmi cer scuze, abia am intrat în sală și nu știu ce a spus antevorbitorul meu. Îmi cer scuze, iată, lifturile nu circulă suficient de rapid. Am discutat uh, pe marginea compromisurilor și uh, ce vă pot eu spune bine, PPE-ul poate fi de acord cu majoritatea acestor uh, voturi, uh, amendamente de compromis. Am cerut uh, într-un loc un vot pe părți, uh, dar uh, cam atât. Mm, să, ar trebui să se pună, să se discute în continuare cele cuprinse în compromisul 1A cu privire la responsabilitățile pe care le acordăm comisiei. Ar trebui de asemenea să să mai discutăm pe aici, pe acolo câteva aspecte, însă chiar mm, dacă nu am auzit cele spuse de raportor, pot spune cu mâna pe inimă că suntem de acord cu majoritatea compromisurilor. La compromisul A există două puncte uh, care necesită vot pe părți 3A și 4A. Bine, dar despre asta vom mai discuta pe viitor. De asemenea, compromisul B este ok. Au existat aici dificultăți, uh, dificultăți uh, Um, generate de sărbătorile religioase pe care tocmai le-am avut, deci în această perioadă nu am putut discuta neapărat despre amendamentele de compromis, dar cu siguranță vom recupera. Și vă asigur că PPE-ul, după ce va evalua încă o dată propunerea, va putea fi de acord cu majoritatea acestor propuneri. Uh, now Mrs. Ferreira. Mulțumesc, domnule Langen, și acum doamna Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, doamna Ani Podimata, raportor din umbră, este ocupată într-una altă ședință, așa că m-a rugat pe mine să îi citesc declarația în calitate de raportor din umbră. Uh, dânsa ar dori să mulțumesc domnului Lambers pentru munca depusă și celorlalți raportori din umbră, de asemenea. Noi suntem de părere că rezultatul final va fi unul foarte satisfăcător, cu o valoare adăugată clară pentru munca depusă în Comisia ITRE, care, după cum știți, este comisia responsabilă pe fond. În general, la salutăm uh, noile linii directoare pentru rețelele transeuropene energetice și știm că acestea reprezintă un uh, punct principal în strategia energetică a Uniunii Europene. Vrem să avem competitivitate, să avem durabilitate și dezvoltarea infrastructurilor adecvate reprezintă o precondiție pentru uh, Uh, îndeplinirea țintelor stabilite la nivel de uh, protecția mediului pentru tranziția către o economie cu emisii scăzute de CO2, așa cum a explicat domnul raportor. Evident, salutăm importanța coridoarelor uh, de transport a energiei, coridoarelor prioritare de transport a energiei în Uniunea Europeană. Este evident că e un subiect foarte interesant care trebuie să fie luat în considerare și implementat. Proiectul de aviz a domnului Lambert și proiectul de, uh, amendamentele de compromis vor îmbunătăți cu siguranță textul și acestea sunt susținute de grupul nostru. Printre ele, o importanță deosebită ar trebui să fie acordată amendamentelor care susțin uh, respectarea țintelor fixate la nivel de protecție a mediului, la nivel de Uniunea Europeană, în așa fel încât să avem și o contribuție reală în materie de creștere și de ocupare. Ar trebui să acordăm atenție unei implementări adecvate a proiectelor pentru a fi atenți atenți la costuri, să nu depășim în mod inutil costurile, așa m-a spus și domnul raportor. Și să acordăm un statut prioritar acelor proiecte care implică cel puțin un stat membru unde există situație de criză care ar putea pune sub semnul întrebării stabilitatea per ansamblu. Apoi mai sunt și alte aspecte importante care lipseau din textul inițial, cum ar fi, spre exemplu, evitarea oricăror distorsiuni de competitivitate, de concurență în acele programe care vor duce la îndeplinirea uh, priorităților fixate pentru coridoarele energetice. În al doilea rând, depășirea dezechilibrelor care există prin, uh, în materie de finanțare și cred că acest lucru se poate face. Proiectele europene de, uh, în domeniul energiei trebuie să îndeplinească și aceste obiective. Avem nevoie de interconectarea sistemelor electrice din uh, teritoriile insulare cu teritoriul continentului. Acest lucru trebuie să fie realizat. În, în, și nu în ultimul rând, suntem de părere că acest document va contribui la o mai bună integrare a pieței unice și va reprezenta un avantaj într-adevăr pentru consumatori, având în vedere situația cu care ne confruntăm în momentul de față. Și încă o dată aș dori să mulțumesc domnului raportor și tuturor raportorilor din umbră pentru contribuțiile lor foarte constructive. Aceasta era deci poziția doamnei Ani Podimata în, grupul, în numele grupului Socialiștilor și Democraților. Uh, Mr. Schilakakis. Mulțumesc, Schilakakis. I will speak on behalf of Mr. Mulțumesc că vorbesc și numele uh, colegului meu care n-a putut fi astăzi aici, deci din grupul ALDE, un punct, un vot pe părți la compromisul A, punctul 3A, actele delegate pentru criteriile când se întocmesc listele de proiecte de uh, interes co- comun. ALDE nu poate susține asta pentru că ne teamă că asta va întârzia procesul, care în acest moment a trebuit să fie cât mai accelerat cu putință. E singura observație pe care mi-a transmis-o domnul Schiller Kakis, deci voi, mă voi opri aici. Mulțumesc acum domnul Thomas Handel, tot raportor din umbră. Not here. Da, se pare că nu e în sală. Dacă cineva îl locuiește, vă rog, domnule Langen. Wann können wir von dem Berichterstatter când putem primi lista finală de vot din partea raportorului? Când apare această listă finală? Domnule Lamberts, când apare această listă? Dacă votăm mâine, atunci astăzi ne-ar plăcea tare mult să mai verificăm uh, detaliile. Domnule Lambert, aveți o întrebare și aveți și ultimul cuvânt de astfel. Da, suntem gata, spune domnul Lambert, așteptăm secretariatul să ne trimită, da, să ne trimită. Da, încă n-am primit-o. Se va vota mâine. Bun, acum trecem la următorul punct. E vorba de un raport. Raportorul este doamna Rodi Crața Țagaropulu. Nobody's here. Hmm? Who is that? Who is Mrs. Crața? Ok. Uh, we will come back to... Bun, atunci uh, se pare că doamna raportare nu este în sală, deci ne vom întoarce la raportul său și acum trecem. Trebuie să putem trece la raportul domnului Clins, care cred că se află în sală. Da, doamna Pietikainen se pare că nu este cu noi. Da, domnul Clins atunci. Nu, dar din păcate doamna Pieticană nu este aici. Sunteți deci doi raportori. Ok, we have to take a break. Bun, suntem siliți să luăm o pauză. Să spunem 10 minute, doar 10 minute de pauză. Așteptăm să vină raportorii, din nefericire nu sunt aici. Oui, appelle aussi. On appelle tous comme ça. Ça fait plus. Euh, comme ça. meeting is starting again. Haideți să reluăm lucrările noastre. Următorul raport este un raport referitor la atractivitatea investițiilor în Europa. And, uh, the raportor, is miss... raportor este doamna Rodi Crața Tsagaropoulou. Vă rog, aveți cuvântul. <laughs> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι δεύτερη φορά που συζητούμε για την έκθεση αυτή. Την πρώτη φορά είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω. Mulțumesc, domnule președinte. Nu este pentru prima dată când discutăm despre acest raport. Prima dată am discutat despre obiective, am avut un schimb de opinii și iată că acum avem o bază mai precisă de discuții și deci propuneri mai precise. Am primit peste 100 de amendamente și doresc să mulțumesc raportorilor din umbră pentru contribuțiile lor la acest document. Colegii au propus foarte multe elemente interesante, uh, necesare pentru o politică industrială coerentă, demnă de acest nume în Uniunea Europeană. Un alt subiect important îl reprezintă importanța sectorului investițiilor pentru ecologizare. ținând seama, deci, de criterii de mediu, de criterii sociale, de eforturile ce sunt necesare pentru a încheia acorduri de liber schimb cu partenerii noștri comerciali cam peste tot în lume, un aspect de asemenea deosebit de important, tocmai pentru a garanta condițiile necesare pentru competitivitate în Europa. Dorim să evităm orice formă de dumping ecologic și social la nivel uh, internațional. Apoi, un alt element important este modul în care sunt analizate investițiile, mai ales investițiile făcute de sectorul public. Acest lucru a fost deja menționat de foarte mulți colegi și a fost uh, preluat în amendamentele de compromis. Și cred că astfel am reușit să ajungem la un text coerent, fără prea multe repetări sau repetiții ale acelorași idei. Cel puțin așa sper. Este în principiu un uh, aviz din partea Comisiei ITRE și din partea Comisiei Regii. Um, avizele propuse de aceste două comisii sunt interesante. Însă, pentru multe aliniate am totuși un aviz negativ. Sunt lucruri cu siguranță interesante, dar sunt lucruri pe care le cunoaștem deja. și figurează deja în textele colegilor care au fost deja incluse în amendamentul de compromis. Iată, în mare, liniile directoare ale acestui document și propunerea mea este să transmitem un mesaj cât mai clar cu putință. Europa trebuie să aibă o adevărată politică um, în ceea ce privește investițiile în Europa. Uh, investițiile atât în Europa, dar și investițiile către exterior nu trebuie să fie un obiectiv în sine, pentru plăcerea de a avea un obiectiv, ci trebuie să fie de asemenea și un teren uh, care să ne permită să transmitem mesajul către toți factorii interesați, către toți factorii care ar putea să își uh, și dorească să aibă investiții, să efectueze investiții în Europa. Trebuie să spun că amendamentele pe această temă sunt preluate în celelalte părți ale propunerii mele uh, sau în amendamentele de compromis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you. Um, Mulțumesc. Și acum am să dau cuvântul raportorilor din umbră și prima este doamna Clement. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Dați-mi voi din nou să salut inițiativa raportorului, pentru că abordat acest subiect cu strategia investițiilor în Europa. E ceva de care avem nevoie în acest moment. dar am și cerut asemenea inițiativă la fiecare întâlnire, la fiecare comisie. Cred că cu amendamentele propuse am îmbunătățit raportul inițial și am consolidat punctele principale. De asemenea, am trecut uh, prin o căutare scurtă, dar de succes, cred eu, a compromiselor. compromiselor. Eu uh, vreau să spun că majoritatea din uh, amendamentelor mele acum fac parte din uh, amendamentele de compromis, lucru pentru care mulțumesc uh, doamnei Crața și colaboratorilor acestea pentru întregul ajutor acordat în ultimii ani am lucrat la Parlament și mai ales în grupul uh, SND pentru nevoia urgentă de strategii uh, de investiții, creștere, crearea de locuri de muncă noi și mai bune în această fază de redresare, de ieșire din criză foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Sper că Raportul va fi un semnal de alarmă și pentru Comisie ca să pregătească în sfârșit o, o comunicare nouă și o strategie coerentă privitoare la viitorul politicilor de investiții în Europa. Fac același apel ca cel făcut de doamna raportoare. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Wolf Klinz următorul raportor din număr. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru acest, această versiune finală a raportului. Nu am participat la prima ședință, la primul schimb de opinii, am fost înlocuit de doamna Sharon Bowles, însă de la bun început am putut să spun cât se poate declar că sunt întru totul de acord cu majoritatea formulărilor. Am introdus doar trei amendamente. Amendamente prin care vrem să mă asigur că într-adevăr, există o echitabilitate a alocării de fonduri. De asemenea, doream să mă asigur că accesul pe piața financiară a IMM-urilor este garantată, astfel încât aceste IMM-uri să poată face într-adevăr investiții și, în al treilea rând, prin al treilea amendament, vroiam să atrag atenția asupra faptului că atractivitatea uh, Uniunii Europene se are uh, de uh, pierdut din pricina tendințelor democratice, demografice existente în uh, Europa. Din cele 100 de amendamente Uh, și raportarea a atras atenția asupra acestui lucru. Multe dintre ele sunt uh, echitabile, raționale și tocmai de aceea au putut fi introduse uh, fără niciun fel de probleme în amendamentele de compromis. Unele dintre aceste amendamente merg, din punctul meu de vedere, prea deva- departe, atât din punct de vedere al conținutului, cât și din punctul de vedere al momentului și cadrului în care sunt formulate aceste amendamente. Și ce vreau să spun prin asta? asta, pur și simplu, raportul acesta nu este neapărat locul cel mai potrivit pentru multe dintre amendamente. Spre exemplu, cele uh, care se referă la investițiile executate de către sectorul public. Am tot discutat acest uh, acest uh, subiect în ultima vreme și nu este neapărat acesta raportul potrivit pentru a redeschide discuția, însă pe ansamblu sunt de acord cu propunerile raportoarei. Next. Mulțumesc și acum Domnul Ghigol, următorul raportor din umbră. Well, um, so, uh, first, uh, we... Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc pentru raport. Am elaborat și noi amendamente mm, prin care dorim să subliniem faptul că pentru noi creșterea economică, asta incluzând de asemenea dezvoltarea investițiilor uh, străine directe nu este un scop în sine, dar vrem să le consolidăm ca să avem o uh, dezvoltare economică corectă, să ne înverzim, ca să spun așa, sectorul industrial și să ne reducem consumul de resurse non-regenerabile. Dar pentru asta avem nevoie de investiții importante și și de politici hotărâte pentru ca să avem și investiții străine directe importante și să includem o rată crescută de investiții în economie ca un întreg, ceea ce este pe linie cu agenda unei dezvoltări economice ecologice, verzi. Să studiile arată foarte clar care sunt factorii, uh, sunt vectorii pentru niște investiții importante și puternice. Așadar, noi am încercat să aducem mai mult echilibru în raport, sugerând că Uh, bunuri publice, mai ales uh, investiții publice, mai ales în domeniul infrastructurii, educației și uh, social în general, sunt foarte importante pentru a avea un bun climat de investiții. În al doilea rând, stabilitatea macroeconomică e absolut importantă pentru condiții bune investiționale și de aceea, sigur, instabilitatea sistemului bancar al zonei euro e unul din principalii factori ce cauzează lipsa investițiilor mai mult, noi considerăm că e nevoie de o adevărată ofensivă a investițiilor în domeniul eficienței energetice, eficienței resurselor și înlocuirii petrolului și gazului natural prin energiile regenerabile. De asemenea, considerăm că sectorul financiar trebuie să treacă de la o perspectivă pe termen foarte scurt care nu uh, neapărat favorizează investițiile, la o perspectivă uh, de termen lung și nu să aleagă calea speculațiilor. De aceea sectorul financiar trebuie uh, reglementat din nou. În plus, cred că trebuie să fim precauți dacă, să vedem dacă statele membre intră în competiție pentru investiții, să nu Uh, distrugă, practic, investițiile publice. Deci aceea considerăm că și concurența, competiția pentru investiții are, poate avea aspecte pozitive, dar în același timp ar trebui să existe o situație de egalitate pentru toți atunci când vorbim de domenii unde există pericolul unei uh, plafonări în jos, uh, taxarea practicilor mobile, de, impozitarea practicilor mobile de producție, dar și Uh, standardele de mediu și unele din standardele sociale. Oricum, uh, suntem mulțumiți că o parte din amendamentele noastre se regăsesc în amendamentele de compromis. Totuși, poate a existat și o problemă, dar încă n-am văzut uh, lista, întreaga listă de voturi, deci încă nu ne putem da seama exact cum va arăta raportul în întregul său. Uh, având în vedere și avizele, opiniile altor comisii. Poate că s-a produs și o eroare cu lista de voturi din partea noastră și consider că ar fi util să ne gândim și la acest aspect că e necesar pentru noi înainte de a lua o decizie în legătură cu modul în care vom vota până la urmă, după cum vom vota raportul în ansamblu său. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Următorul raportor din umbră, nu Camal, dar nu cred că este aici. Dacă cineva locuiește, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dați-mi voie să spun câteva cuvinte în uh, numele său. Eu nu sunt raportor din umbră, dar uh, nu sunt raportor pe tema asta cu atractivitatea investițiilor, dar dați-mi voie să spun câteva cuvinte. Eu cred că Atractivitatea investițiilor în Europa se leagă strâns de uh, atragerea investițiilor străine directe. Există câteva obstacole însă uh, pe care și le-a uh, creat Uniunea Europeană însăși. Nivelul înalt de impozitare e un obstacol în calea atragerii investițiilor, de asemenea profitabilitatea scăzută a investițiilor în uh, eurozonă mai ales, E un aspect care îndepărtează anumiți investitori în acest moment. De asemenea, reamintesc importanța competitivității. Totdeauna când vorbesc despre competitivitate, uh, oamenii cred că vorbesc despre o noțiune foarte abstractă, care nu are nicio importanță. Însă, competitivitatea, domnule președinte, e un teren fertil Uh, pentru grădina noastră. Avem uh, gazon englezesc, avem grădină franțuzească, dar toate acestea au nevoie de un sol fertil și competitivitatea este acest sol fertil. Dar, uh, din păcate, noi nu facem ceea ce trebuie și pământul ni se usucă și grădinile ne pierd pentru că competitivitatea noastră este subminată și noi contribuim la asta noi înșine. De exemplu, prin introducerea taxei acesteia pe tranzacțiile financiare. Noi spunem că avem nevoie de capital străin, dar pentru moment capitalul străin părăsește eurozona masiv. Și uh, ei pleacă, noi vrem ca ei să se întoarcă, dar iată ce facem, introducem noi această taxă pe tranzacțiile financiare ca un cadou de bun venit. Așa nu se vor întoarce. Uh, domnule Clint, uh, vorbim de de, de aspectul Europei, atractivitatea, sunt de acord, trebuie îmbunătățită. Uh, altceva, spunem că avem nevoie de mai multe investiții în sectorul public, infrastructură și așa mai departe. Bun, asta nu e un lucru rău în sine, dar uitați-vă ce se întâmplă în Spania. Nici o țară din Europa nu a uh, dezvoltat atât de mult sectorul de construcții ca în Spania. Per capita, Spania aparține țărilor care au cele, cei mai mulți kilometri de autostrăzi, aeroporturi, uh, Uh, însă rata șomajului e de 25% și în rândul tinerilor de 50%. Deci nu trebuie să creăm iluzia că prin a cheltui, cheltui, a cheltui mai mult în infrastructură vom rezolva toate problemele. Uh, și există, iată, obstacole pentru atragerea investițiilor în Europa și eu cred că ar trebui să fim mai prietenoși față de investitori și să avem și uh, o mai mare competiție în domeniul impozitelor și nu armonizare, pentru că competiția, practic, atrage uh, investițiile străine directe, domnule președinte. Sper că va fi un semnal de alarmă pentru toți. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Acum uh, dau cuvântul celorlalți colegi care doresc să vorbească. Bine, dacă nimeni nu dorește să mai ia cuvântul, atunci dau din nou cuvântul doamnei Crața pentru un cuvânt de încheiere. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră care au luat cuvântul de altfel. Bineînțeles că trebuie să găsim o, un echilibru perfect între investițiile străine directe și investițiile publice. Um, e clar că pozițiile diferitelor uh, grupuri politice sunt diferite, însă cu toții ne dorim ca mediul european să fie într-adevăr suficient de atrăgător pentru investițiile străine. Sper că am reușit să creez acest uh, echilibru în raportul meu. Domnule Gigold, uh, lista de vot va parvenit uh, ieri la prânz. Nu am primit niciun fel de reacție, prin urmare am trimis din nou astăzi la prânz această listă finală. Ar trebui să puneți întrebări în locurile potrivite, pentru că cu siguranță lista de vot a ajuns la grupul dumneavoastră. Ei bine, raportul arată, cred eu, cât de important este să punem accent pe avantajele uh, pe care le oferim investitorilor străini. Uh, când vorbim despre investiții, uh, vorbim nu doar despre investiții străine, ci și despre investiții europene. Ne dorim ca investitorii europeni să rămână și să continue a activa în Europa. Ei bine, Sper că cu ajutorul colegilor am reușit să creem în acest raport echilibrul pe care ni l-am dorit cu toții. Vă mulțumesc că am putut discuta astăzi despre acest raport. Thank you very much, Mrs. Mulțumim, doamne Creața, și acum uh, vă mai spun că se va vota mâine. Iar acum trecem la următorul punct. E vorba de un proiect de aviz. Avem doi raportori, domnul Wolf Klintz și doamna Pieti Kainan. De fapt, au fost depuse amendamente pentru două directive diferite. A fost... Mă mulțumesc din nou, domnule președinte. Dați-mi, să fac câteva, dați-mi voie să fac câteva comentarii premergătoare, pentru că consider că acestea se referă la uh, ambele rapoarte. Mai apoi mă voi referi la fiecare raport în parte. În cazul ambelor rapoarte, foarte important, importantă este întrebarea următoare. În ce măsură dorim să obligăm companiile să raporteze activitățile în funcție de statul în care își desfășoară activitățile. Mă refer aici la acel country by country reporting. Și de asemenea, trebuie să ne întrebăm în ce măsură vrem să obligăm uh, companiile să ofere detalii cu privire la proiectele pe care le demarează în fiecare stat în parte. E bine, în propunerile mele, în principiu, am promovat un fel de soluție pachet, să-i spunem. Consider că există o legătură posibilă între obligativitatea impusă anumitor state, uh, anumitor companii, în special a celor care sunt active în, uh, în industria extractivă, și dacă aceste condiții sunt mai apoi impuse și tuturor celorlaltor companii, consider că e important ar fi să stabilim uh, niște praguri, plafoane cât se poate declare. Asta pentru ca nu fiecare companie în parte să fie, indiferent de cifra sa de uh, afaceri, obligată să facă asemenea uh, raportări, raportări care ar deveni prea stufoase și nu ar mai putea fi folosite de nimeni. Deci, eu stabilesc uh, în uh, raportul meu plafoanele de la care companiile sunt uh, uh, obligate să raporteze în funcție de statele în care activează și în funcție de proiectele pe care le demarează în respectivele state. Deci eu stabilesc cât, cât se poate de uh, criterii cât se poate de clare legate de dimensiunea și tipul de proiecte. Această premisă a mea, această soluție a mea, am tot discutat-o cu raportorii din umbră și am constatat că există aspecte asupra cărora suntem de acord, dar există în continuare aspecte foarte importante din punctul meu de vedere, asupra cărora nu am putut să ajungem la un consens. Și acum vă voi explica asta. Eu eram de părere că trebuie să începem cu o serie de companii. Spre exemplu, companii care uh, activează în industria forestieră și extractivă. De asemenea, vreau să introducem în această categorie de companii și uh, acele companii care uh, produc instalații grele. Raportorii din umbră în marea lor majoritate, cu excepția celor de la ECR, au fost, de acord, au fost uh, de părere că toate companiile ar trebui să fie incluse aici, și acelea active în industria lactatelor, uh, și toate celelalte companii. Ei bine, pot fi de acord cu această propunere în cazul în care introducem anumite plafoane care să, se, care să garanteze faptul că nu fiecare companie, indiferent de tipul de activitate sau de dimensiunea activității, să fie obligate să facă astfel de raportări. Plafonul pe care îl prezentam eu era de 500 de milioane de euro ca uh, Uh, cifre de afaceri. În ceea ce privește valoarea proiectelor, propuneam un uh, plafon de 25 de miliarde de euro și mai găsiți uh, și alte plafoane în raportul meu. Ei bine, aceste plafoane propuse de mine au fost considerate a fi prea ridicate de către colegii mei. S-au făcut contrapropuneri care au fost aceste contrapropuneri. Spre exemplu, fiecare companie care, are, care este mai mare decât uh, toate sau depășește toate criteriile stabilite pentru IMM-uri, adică 25 de milioane de cifre de afaceri și peste 400 de angajați ar trebui să fie obligate să raporteze. Există, de asemenea, colegi care sunt de părere că fiecare proiect în parte trebuie să fie uh, prezentat în detaliu. Ei bine, eu nu cred că uh, construcția unei parcări de 50 de metri pătrați ar trebui să genereze documentație de genul acesta. Nici pe departe. De asemenea, uh, Uh, verzii uh, au, uh, au venit cu propunerile lor. De fapt, toate grupurile politice au, politice au venit cu propuneri, contrapropuneri și iată, suntem departe de consens. Un alt element important este următorul. Informațiile acestea care trebuie să fie furnizate și aici vorbim despre uh, o serie de informații, costuri, cifre de afaceri, impozite, personal, etc. Așadar, se pune întrebarea dacă aceste informații trebuie să uh, facă parte din uh, situația financiară anuală prezentată de către companie și, de asemenea, uh, trebuie să facă obiectul auditului stau, statutar. Deci se pune întrebarea dacă aceste informații trebuie uh, incluse în toate aceste situații financiare și audit statutar. Ei bine, această propunere ar avea o serie de cons- uh, consecință. Ce am face noi? Am cimentat pur și simplu puterea uh, Uh, anumitor uh, agenții de audit. Gândiți-vă doar la ce se întâmplă în Bhutan și mai știu eu ce, uh, Zimbabwe, unde există doar câteva companii de audit și de asemenea doar câteva companii care sunt active. Noi, prin asemenea, noi propuneri, nu facem nimic altceva decât să solidificăm poziția acestor companii care dețin un fel de oligopol în anumite state. Nu ne dorim lucrul acesta și, în plus, în al doilea rând, aceste propuneri ar, duce o povară, ar aduce cu sine o povară administrativă enormă. Tocmai de aceea, pornind de la aceste efecte negative, eu sunt de părere că cel puțin la început ar trebui să ne mulțumim cu uh, Uh, acele cifre care oricum sunt incluse în uh, raportul de gestiune a fiecărei companii în parte. Uh, pornesc de la premisa că fiecare companie are un propriu serviciu de audit care stabilește clar care sunt cifrele alocate fiecărui stat în parte, fiecarei activități desfășurate în fiecare stat în parte. Ei bine, raportorii din umbră își doresc ca aceste informații să fie incluse într-o manieră oficială în sistemul situația financiară statulară uh, prezentată la finele fiecărui an financiar de fiecare companie și să fie, facă obiectul auditului. Asta, uh, acest aspect este foarte, foarte important. Dar să nu uităm că raportul nostru este doar un aviz. Com, com, misia competentă pe fond este comisia jurii. Din câte știu eu, uh, comisia jurii a constatat că poziția membrilor Comisiei eh, Jurii se apropie mai degrabă de poziția mea decât de poziția raportorilor din umbră. Asta am aflat în urma discuțiilor cu raportorul din jură, jurii și cu președintele Comisiei Jurii. Dar bine, dacă raportorii noștri din umbră își doresc eh, să mergem pe această cale, eh, Putem să facem lucrul acesta, dar se prea poate ca avizul nostru să nu fie luat în considerare de către Comisia Jurii. Și mai am câteva uh, comentarii. Verzi și colegul Faber au uh, propus uh, ștergerea articolelor 6 și 7 în care se vorbește despre fair value. Eu consider că pentru evaluarea instrumentelor financiare ar trebui să uh, folosim uh, principiile anterioare, deja uh, folosite. Pentru că dacă introducem noi, facem noi propuneri, um, nu, nu facem nimic altceva decât să contribuim la o posibilă proastă evaluare a investițiilor, a instrumentelor. Am putea să generăm pur și simplu valori care nu sunt uh, um, nu sunt reflectate de realitate. Să ne amintim ce s-a întâmplat anul trecut cu obligațiunile de stat. În ceea ce privește IMM-urile, eu aș dori să rămânem la lista creată de către uh, comisie. Acele trei categorii sunt suficiente din punctul meu de vedere, chiar dacă raportorii mei din umbră sunt uh, nu neapărat de acord cu mine. În al treilea rând, am propus ca uh, companiile notate la bursă și uh, toate companiile care, își, uh, care respectă IFRS să fie obligate pe viitor să, introducă, să introducă un sistem uh, Uh, electronic de raportare, acel Extensible Business Reporting Language. De ce pe baza, cu această propunere am putea crea un fel de bază comună de raportare, am putea uh, garanta un acces la, rapid la informații și am putea de asemenea garanta compatibilitatea acestor, uh, acestor informa, informații. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc. Thank you. Now I'm giving the floor to Mrs. Pietikainen. Mulțumesc și acum am să dau cuvântul doamnei Pietikainen. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să îi mulțumesc lui Wolf Klintz și tuturor raportorilor din umbră pentru cooperarea noastră foarte bună și metoda noastră de lucru întotdeauna a fost următoarea, să încercăm să ajungem la un compromis acolo unde este posibil și uh, cred că am reușit să facem acest uh, lucru în ceea ce privește acest text. Acum, în ceea ce privește transparența, uh, s-au subliniat anumite lucruri care au fost în mod foarte clar și corect subliniate de colegul meu, domnul Clintz, uh, în ceea ce privește armonizarea obligațiilor de transparență. Acum, în ceea ce privește sistemul CBCR, Country by Country Reporting, uh, e vorba de raportare pentru fiecare țară în parte. Aici e vorba de definiții și există propuneri care sunt foarte corecte și foarte bine introduse în text. Comisia ar trebui să înainteze aceste rapoarte pe viitor care să analizeze diferitele opțiuni pentru uh, întreprinderile mici și mijlocii și dificultățile cu care se confruntă acestea, pentru că este foarte important să putem armoniza lucrurile și la acest nivel, să ușurăm viața IMM-urilor. Dar acum mai există un subiect asupra cărora avem uh, amendamente destul de contradictorii. Uh, E vorba de raportul de gestiune intermediară. Unii sunt de părere că acest lucru nu trebuie impus IMM-urilor. Alții, pe de altă parte, subliniază că ar trebui să existe anumite criterii, anumite rapoarte care să fie aceleași pentru toată lumea. Uh, În principiu ar trebui ca statele membre să fie cele care stabilesc aceste criterii de raportare, însă aici e vorba de un subiect uh, pentru care aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Al doilea aspect, uh, referitor la armonizare. E vorba de acele criterii care sunt mai stringente la anumite state membre decât în alte state membre, lucru care este abordat de această directivă. Intenția mea în acest sens este să menținem textul propus inițial de către Comisie. În ceea ce vrește criteriile de raportare financiară. Apoi, un alt aspect. Armonizarea rapoartelor în versiunea electronică. E vorba de XBRL Aici cred eu că putem găsi un compromis în rândul, în sânul grupurilor politice pe această temă. Un alt aspect care trebuie subliniat și aș dori să văd care sunt comentariile colegilor pe această temă și motivul pentru care s-a propus acest lucru la nivel de comisie, e vorba de formularea Am putea poate să găsim o, știu, o cale de mijloc undeva la Consiliu prin care această metodă de calcul să fie revizuită. Acum, în ceea ce privește raportarea pentru fiecare țară în parte, așa cum a spus și Clința din aur, uh, am reușit să ajungem la un acord foarte extins între diferitele grupuri politice cu excepția ECR și eventual și ALDE, dar Raportul încearcă să definească care este cifra de uh, afaceri, uh, rata de uh, impozitare și așa mai departe. Știm că există probleme, uh, știm că Uh, sectorul exploatării pădurilor primare, de asemenea, are anumite dificultăți și uh, Știm de asemenea că și uh, întreprinderile care nu sunt cotate la bursă au și ele anumite dificultăți. Și deci trebuie să găsim o soluție pentru aceste domenii. În fine, raportul acesta s-ar putea referi și la industria extractivă și la gestionarea forestieră. Cu siguranță vom reuși să ajungem la amendamente de compromis în acest sens. Și acum încă două aspecte care sunt mai controversate. Unul se referă la aspectul următor. Dacă acest lucru ar trebui să facă parte din declarația financiară pentru autoritățile de auditare. Știm că există anumite praguri fixate în poziția germană, eu înțeleg acest lucru, am, știu care sunt comentariile lui Clint pe această temă, dar, pe de altă parte, mai avem și alte poziții care sunt împărtășite de celelalte grupuri politice și asta într-un mod destul de uh, larg. Poziția mea este că trebuie să facă parte din declarația financiară și trebuie să fie supusă unui uh, control, unui audit. Însă, acum trebuie să vedem care va fi povara administrativă pe care o vom crea astfel, pentru că aici e nevoie de diferite firme de auditare, apoi mai sunt și costurile legate de organizarea practică. E, voie, e nevoie de firme de auditare de dimensiuni mari sau de dimensiuni mai reduse, pentru a evita situațiile de monopol sau de uh, Însă, în momentul în care discutăm despre întreprinderi de auditare mai mici sau mai mijlocii, atunci uh, nu știu dacă putem să le găsim, dacă sunt suficiente, uh, în așa fel încât să îndeplinească criteriile referitoare la dimensiunile necesare. Și ar însemna ca aceste societăți să aibă mai mulți clienți și să aibă nevoie atunci, în consecință, de resurse suplimentare și de specialiști uh, în plus. În fine, poziția majoritară este că dacă acest lucru face parte din raportarea uh, Uh, necesară, cerută, atunci ar trebui să fie o raportare într-o versiune mai light, soft. Dar trebuie să știm care este consecința juridică dacă raportarea nu se face în mod corect. Întotdeauna putem spune, da, s-a produs o greșeală, s-a produs o eroare sau a existat o, dif- o interpretare diferită, o greșeală de interpretare. În fine, întotdeauna se poate face acest lucru. Însă, ideea este că noi vrem să avem o transparență sporită. Și avem un sistem foarte bine testat și care funcționează foarte bine ceea ce declarațiile financiare. Și acestea sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Și atunci ce putem? Putem avea un astfel de cadru juridic constrângător care să oblige companiile să fie atente la ceea ce fac. Noi nu spunem că întreprinderile în momentul în care au tranzacții trebuie să le dezvăluie pe toate, nu. Dar să existe o obligație civilă, să spunem, în materie de transparență. Trebuie să facă parte din declarația financiară și trebuie să fie supusă unui audit, fără de care pierdem întregul sens al întregului text, a încercării pe care o facem noi în momentul de față. Apoi, în ceea ce vrește pragurile, avem diferite feluri de praguri. 3. Deci, dimensiunea întreprinderilor care trebuie să facă această raportare, eu cred că aici avem un acord destul de larg în rândul nostru și anume că limita ar trebui să fie cea care să coincidă cu limita IMM-urilor. Dar mai există și o părere diferită și atunci întrebarea dacă e nevoie de nivelul IMM sau de două ori mai mult decât IMM-urile sau de trei ori mai mult sau, mă rog, de câte ori mai mult? De 10 ori mai mult a fost poziția inițială a domnului Clintz. Poziția mea a fost clară. Eu am, știu că și celelalte grupuri politice au avut inițial această idee și că și-au dorit să menținem definiția IMM-urilor și în momentul negocierilor vedem că ajungem mai degrabă la o cifră deci, de mulțit cu 2 sau cu 3 pentru definițirea IMM-urilor. Deci mai degrabă 100 de milioane în loc de uh, 150. Apoi, pentru plățile plățile către guverne. Dacă ne uităm la uh, această situație din perspectiva întreprinderilor, spre exemplu, într-o țară dezvoltată, dacă ne uităm la situația funcționarilor, și știm că 20.000 de euro reprezintă o sumă deosebit de importantă, ar putea să aibă un impact. De aceea aș vrea eu ca în acest sens să păstrăm acest prag aici destul de scăzut. Al treilea prag e vorba de în ceea ce privește contractele care sunt încheiate, să existe o responsabilitate. Fiecare contract sau fiecare licență astfel acordată trebuie să fie supusă unei raportări. Și să fie preluate în rapoartele anuale. Ideea este să avem niște praguri mai scăzute, știu, 10.000 de euro. și eventual o nouă formulare care să descrie exact ce încercăm noi să facem. Să, dacă avem o situație în care pragurile sunt foarte mari, spre exemplu în industria forestieră, și acolo avem uh, 100 de mii, de proiecte de 100 de mii sau de 500 de mii de euro. Aici e vorba de păduri, da? Și nu trebuie să existe niciun fel de chichițe care să permită să se evite respectarea anumitor reguli și să se ajungă, știu eu, la o sumă de uh, 10.000 de euro sau doar de 50.000 de euro, în așa fel încât să se scape de obligația de raportare. Iată, aceasta este situația în momentul de față. Și dacă îmi permiteți doar câteva observații în ceea ce privește negocierile cu Consiliul și care este situația la Consiliu. Eu cred că negocierile vor fi grele, de așa, așa că va trebui să fim puternici Uh, și ferm pe poziția noastră, pentru că oricum va exista o negocia- negociere și uh, în orice negociere, uh, pentru a se ajunge la un compromis, trebuie să mai și cedezi. Bun, foarte bine, mulțumesc foarte mult. E vorba de un proiect de aviz care, după părerea mea, va fi unul foarte lung. Avem 10 raportori din umbră. Primul care s-a înscris la cuvânt este domnul Michel Gay nu este în sală. Atunci, domnul Bulman, vă rog, în locul său. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, face câteva comentarii și în numele colegului uh, Sicluna, care din păcate nu a putut participa la ședința noastră de astăzi. Noi, uh, socialdemocrații, iată, venim cu o poziție comună vis-a-vis -vis de ambele rapoarte pentru a simplifica lucrurile, nu de alta. Vreau să mulțumesc celor doi raportori. Vreau să-i mulțumesc domnului Clin, să-i mulțumesc doamnei Pitie Kainen pentru eforturile lor, care ne furnizează o bază solidă pentru negocierile de co- compromis care sunt pe care să fie încheiată, încheiate. Mai întâi de toate, dați-mi voie să fac un comentariu de natură politic. Ca să nu ne pierdem în detalii, dați-mi voie să vă spun că Parlamentul European trebuie să știe ce vrea. Când suntem parteneri ai unor state, în special state din Sud, Uh, state ACP vorbim întotdeauna despre uh, bună guvernanță. Pe bună dreptate dorim ca partenerii noștri să aibă un comportament uh, rațional, echitabil, echilibrat, dorim ca partenerii noștri să respecte principiile statului de drept, dorim ca acum că tratatul de la Lisabona ne oferă mai multe responsabilități să contribuim la crearea unor uh, contracte echitabile care să se bazeze pe criterii sustenabile și nu doar pe ideea câștigului rapid. Și Acum, în cazul celor două rapoarte, iată, ne referim la situațiile financiare care trebuie să fie create, vorbim despre transparență și aceasta fiind, acesta fiind subiectul nostru, uh, trebuie să Uh, ne comportăm în același fel în care ne așteptăm ca partenerii noștri să se comporte. Adică trebuie să fim transparenți, trebuie să uh, sau dorim să existe o încredere în cadrul comerțului uh, internațional, etc. Și dacă e într-adevăr să atingem acest obiectiv, atunci domnul Sicluna este de părere că raportorul, raport, rapoartele noastre trebuie să fie cât se poate de clar formulate. Nu trebuie să ne mulțumim cu atingerea celui mai mic numitor comun. În acest sens, vă dați seama că mă refer la acel country by country reporting care ar trebui să se aplice în cazul tuturor companiilor. În ceea ce privește derogările, ar trebui să ne asigurăm că nu suntem prea generoși și în același timp ar trebui să ținem cont de definiția IMM-urilor așa cum arată ea în momentul de față în celelalte acte legislative. Eu nu uh, cred că ar trebui să facem rabat de la respectarea definițiilor care sunt deja în vigoare. Deci, prin urmare, iată ar trebui să creăm o cultură antreprenorială care să nu fie în detrimentul uh, companiilor mici, dar în același timp o cultură antreprenorială care să nu favorizeze companiile mari. Noi nu vrem uh, rapoarte speciale, ci ne dorim ca informațiile de care avem nevoie să fie incluse în situațiile financiare anuale. Nu ni se pare că această premisă sau această pretenție a noastră este exagerată. Nici pe departe, aceste informații sunt importante pentru evaluarea activităților companiilor. Consider că până în momentul de față Iată, această premisă este într-adevăr reflectată în dorințele rapor- raportorilor din umbră, așa cum au devenit ele evidente în timpul ședințelor. Mai există într-adevăr colegi ezitanți, însă cu siguranță vom reuși să-i convingem că această premisă înaltă trebuie să fie acceptată și urmată. Mr. Lambert. Mulțumesc acum, domnul Lambert. Ok, uh, I'll be very short because uh, Sirpa and uh, Udo have basically said... Foarte pe scurt, pentru că deja Sirpa și Udo a explicat poziția noastră comună, deci nu mai vreau să repet. Doresc doar să spun că este o problemă serioasă. Eu înțeleg că nu vrem să punem o povară prea mare pe umerii uh, companiilor noastre, dar pe de altă parte trebuie să Eh, vedem care sunt beneficiile comparate cu costurile. Nu e vorba doar de operații cu costuri adiționale, e vorba și de beneficii eh, suplimentare. Când mă gândesc ce se întâmplă acum 50 de ani, eh, companiile aveau proceduri mult mai ușoare, de exemplu cele din domeniul farmaceutic, pentru a introduce medicamente cu, pe piață. Acum e mult mai greu să introduci un nou medicament pe piață. Le-am uh, îngreunat viața, dar uh, am avut uh, beneficii pentru cetățeni, deci trebuie să ne gândim și la asta, nu numai la costurile adiționale. Sigur, asta înseamnă poate mai multă muncă, mai ales dacă vrem ca acele cifre să, fie, să poată fi auditate, ceea ce ne dorim. Bun, sigur, asta e și mai multă muncă pentru auditori, mai mulți bani pentru auditor, da, dar dacă nu să vezi mai multă uh, creștere în Europa, poate e și asta o contribuție. Uh, bine, glumesc, dar uh, oricum vreau să spun că în ce privește pragurile uh, pentru companii, în spiritul uh, acelor realizate cu uh, cu baza fiscală comună consolidată a societăților, să spunem Pragul uh, pragurile uh, pentru IMM-uri ori 2 și apoi să-l mărim dacă prima fază va avea succes. Da, sunt uh, dispus la discuții, dar în principiu trebuie să fie business as usual, să fie modul obișnuit de raportare pentru firme. Nu vreau să mai vorbesc despre celelalte praguri, că au vorbit deja Sirpa și Udo. Îmi pare rău, dar trebuie să plec, pentru că trebuie să particip și la altă reuniune. yes, Mr. President, I, I, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi uh, tot uh, în numele domnului Said Kamal, care acum uh, participă la aniversarea majestății sale regina Marii Britanii, la jubileul 60 de ani. Jubileu de diamant. Dar dumneavoastră încă sunteți aici. Nu se transmite, mi-a spus uh, și ce nu s-a auzit la microfon. Da. Vreți să verificați dacă acolo. Bun, domnule președinte, la ultima uh, discuție pe avizul acesta am spus că susțin uh, revizuirea directivelor contabile actuale, care există de vreo 30 de ani deja. Reducerea birocrației, mai mare comparabilitate și claritatea declarațiilor financiare și un picior de calitate pentru firme pot contribui toate acestea la o mai bună competitivitate pentru companiile europene cât despre raportarea plăților către guverne, trebuie să găsim un echilibru, dar cu uh, cerințele de uh, transparență și să nu uh, supraîncărcăm companiile. Astăzi mă voi referi la două elemente. În primul rând, raportarea pentru fiecare țară în parte. Susțin principiul acesta pentru industria extractivă. Faptul că statele membre și Comisia de asemenea susțin uh, această inițiativă, e de salutat. Uh, cu toate acestea, uh, mă nemulțumește faptul că Parlamentul poate vrea să împingă lucrurile prea departe pentru a ajusta o propunere originală, dar fără nicio evaluare de impact. Astfel deschide ușa tuturor companiilor când se încearcă definirea unui proiect să nu facă altceva decât să uh, împotmolească procesul și ceea ce se putea conveni la trilog într-o săptămână, acum uh, va necesita ani de zile. În al doilea rând, în ce privește amendamentele uh, depuse de domnul Kamal și de mine pe principiul just și veritabil, eu cred că Parlamentul are ocazia de a trimite un semnal clar Comisiei și Comisiei Consiliului pentru Standardele Internaționale Contabile. Uh, nu știu dacă e bine să ne îndepărtăm de standarde bazate pe prudență, pe standarde bazate doar pe îndeplinirea uh, arbitrară și formală a unor reguli. Deci nu e vorba despre implementarea uh, normelor contabile, dar putem profita de ocazie ca să clarificăm ce înseamnă exact principiul veritabil și uh, echitabil. Comisia spune că e un produs al urmării respectării standardelor, dar de fapt e în sine un standard, după cum spun clar și uh, două sentințe a Curții de Justiție din 90 6 și din 99. Se, e bine de știut că unele standarde uh, de raportare internaționale permit băncilor să își supraevalueze uh, activele care o situație care ar, putea, ar fi putut fi evitată în interesul nostru astăzi. Mulțumesc! Intervenție fără microfon a președintelui. Sorry. Uh... Da, acum cu microfonul bun încerc să văd dacă alți raportori din umbră sunt aici. Domnul Emping, tocmai a vorbit. Da, da, da, ați vorbit în numele domnului Kamal, da, poate vrea, vrea să vorbiți și nume propriu. Bine, ați vorbit pentru amândoi. Domnul Haglund nu este. Domnul Clute, nici domnia sa nu este de față. Atunci dau cuvântul doamnei McCarthy. Um, well, uh, clear... Mulțumesc. Uh, da, nu am uh, acea mm, bilă de cristal pe care era domnul Epping, care poate să ghicească ce se va întâmpla la trilog cu președinția daneză, totuși am lucrat bine. Dacă nu s-ar putea să așteptăm mai, mul- mai mulți ani de zile dacă nu facem asta acum. Uh, dar chestiunea e importantă pentru noi și detaliile privind simplificarea și raportarea de la țară la țară sunt importante și noi dorim să ne asigurăm că reflectăm și avizele, avizul acestei comisii, Sigur, discuțiile încă sunt în curs Eh, sunt mai mult de 155 de amendamente care au fost de asemenea depuse la Comisia Jurii, din care 90 se referă la această raportare de la țară la țară, pentru fiecare țară în parte. Deci noi suntem o instituție democratică și acceptăm că e o problemă de interes pentru alegătorii noștri eh, și nu cred că noi trebuie să ne ocupăm eh, pe ascuns de aceste probleme, și să spunem că, iată, a fost propusă o poziție de președinția daneză, deși conține lucruri bune, dar nu trebuie să nu analizăm. Noi respectăm principiile democratice, pentru că, de fapt, e vorba de o directivă despre transparență. N-ar fi bine ca noi, tocmai noi, să nu dăm dovadă de transparență acum. Bun. Uh, voi aștepta cu mare interes propunerea Icon, pentru că cred că e o contribuție importantă la activitatea raportorilor din uh, Comisia Jurii, care este competentă pe fond. Am câteva observații punctuale, nu vreau să intru în detalii, uh, trebuie să mai vedem uh, cu raportul din umbră cum vom proceda, dar mi se pare, dacă văd, mă uit la amendamente, mi se pare clar că va trebui să rezolvăm această problemă în raportul anual. Aici, de aici vin majoritatea amendamentelor. Dacă vrem o abordare globală, Dodd, Frank și ei au spus că trebuie să vedem acest raport anual. Sau, nu știu, dar unii au spus că dacă nu avem o alternativă viabilă, trebuie să adoptăm această poziție. Dar încă nu există o alternativă viabilă. Nu mi-au propus nimic colegii. Încă. Bun, mai este și uh, chestiunea costurilor și așa mai departe. Sigur, e important să uh, ne gândim bine, dar uh, voi trimite colegilor un articol trimis de Lord Brown, un fost președinte al companiei British Petroleum, care a spus că nu e așa de greu ca marile companii să o facă, pentru că ei deja colectează informația în acest domeniu și costurile adiționale uh, ar fi neglijabile. Uh, și domnia sa știe ce vorbește. Bun, este reprezentat al industriei, dar noi vorbim de industria extractivă și de raportarea pentru fiecare țară. Uh, și raportarea pentru proiecte. Bun, problemele astea mai trebuie negociate. Că sigur, marile companii pot să o facă, e destul de clar în orice fel de domeniu industrial. Dar n-am avut o discuție finală să vedem ce facem cu IMM-urile. Trebuie, discuția e încă deschisă. Și consider că e important să încercăm să reflectăm faptul că există o cerere importantă uh, cu raportarea proiectelor, dar Consiliul nu a adoptat această poziție, ci uh, o raportare pe nivel de guvernanță, cum au numit-o ei, și cred că uh, și, această, uh, și acest element e fundamental, mai ales în țările din Africa, unde venitul e de șase ori mai mare din industria extractivă decât în uh, ajutorul pentru dezvoltare. De exemplu, în Uganda e au 2 miliarde din extragerea, extracția de uh, petrol și bugetul național e doar de 3 miliarde. Deci, iată, uh, Uh, e important să fim și aici mai transparenți, să divulgăm informațiile că aceste companii să poată lupta împotriva corupților, să știe, uh, corupților și corupției, să știe unde se duc banii și avem ocazia să facem acest lucru. Și poate că mai încolo nu vom putea să revenim uh, ca să avem un rezultat optim. Deci trebuie să vedem acum tot ceea ce putem realiza și să fim mai radicali și să fim duri față de Consiliu și Comisie, să, să vedem, totuși să obținem uh, cât mai mult posibil în acest domeniu. Acum probleme mai tehnice există, uh, comisia noastră trebuie să uh, mai lucreze pe aceste teme, aștept rezultatul, dar am avut o discuție cu domnul Clinț pe problema aceasta XPRL întocmirea situațiilor financiare în format electronic. Nu știu, mi s-a, cerut ca acest standard să fie Uh, obligatoriu. Eu nu știu dacă noi ar trebui să impunem standarde obligatorii în acest domeniu. Noi nu am făcut așa ceva la Comisia de, pentru Industrie, în domeniul telecomunicațiilor și așa mai departe. Eu cred că sunt alți uh, furnizori care acum uh, adoptă aplicații pe baza XBRL, care sunt puțin diferite. E vorba de acest sistem, Extensible Business Reporting Language. Da, dacă vedeți că s-au efectuat și cercetări în domeniu, nu e cert că sistemul XBRL uh, ne dă rezultate optime. Sper să, vadă, sper să facă și colegii cercetări online, cum am făcut eu. Apoi ESMA examinează de asemenea uh, acest lucru și analiză, face analiză costuri-beneficii. Uh, chiar și în Statele Unite nu a fost nimic obligatoriu, ci s-a făcut pe bază voluntară. Deci companiile pe bază voluntară pot folosi standardul XBRL. Sunt încurajate, dar nu sunt obligate. Aș dori, bine, dar depinde și la, de ce se va întâmpla la votul din comisia aceasta, să găsim un compromis. Asta încerc eu, bun. Să nu fie un standard obligatoriu. Sigur, să îndemnăm lumea să-l uh, folosească, dar să nu fie obligatoriu. Dacă va fi folosit mai mult, practic va deveni standardul comun acceptat pe termen lung în industrie. Asta ar fi soluția mea de compromis, dar aștept să văd ce propuneri Uh, se vor face din partea Comisiei. Noi la juri încă n-am discutat subiectul, de aceea sunt aici. Se presupunea că urma să discutăm în același timp, dar uh, am discutat uh, timp de o oră problema ACTA, deci nu am respectat încă ordinea de zi și e păcat, pentru că asta înseamnă că n-am avut încă o discuție formală care să ne permită să avem o opinie pentru discuțiile cu președinția daneză, dar totuși vom avea discuții informale Însă, după cum am spus, încă nu avem un mandat să o facem, pentru că nici măcar n-am discutat amendamentele propuse și iată că nu prea mai avem timp. Se încheie președinția daneză. Va veni pauza de vară și nu vom mai putea face prea multe dacă nu facem progrese foarte rapide în comisiile parlamentare. Thank you. Deci aștept uh, cu interes opinia Comisiei Econ. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Dacă nimeni nu mai uh, cere cuvântul, atunci dau din nou cuvântul domnului Clintz și apoi doamnei Pieti Kainan. I don't have much to say, really. Nu am prea multe de spus, vreau doar să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru contribuțiile lor, vreau să-i mulțumesc și lui Arlin, bineînțeles. Vă spusesem deja că există aspecte asupra cărora nu am ajuns la un acord. Vom vedea dacă în următoarele uh, zile vom reuși să depășim aceste divergențe. Mi-aș uh, dori însă ca cel de vreme săptămâna viitoare să prezint acest dosar în fața grupului pe care îl reprezint, uh, deci o primă discuție ar fi importantă din punctul meu de vedere și mai cea, după aceea vom vedea cum ajungem la un uh, consens. Arlina are dreptate, nu trebuie să fim într totul de acord cu Consiliul, nici pe departe. Dar pe de altă parte, în momentul în care începem trilogul, eu cred că trebuie să avem o poziție care să poată fi acceptată ca bază de discuție pe, de către Consiliu. Dacă părerile noastre sunt prea divergențe, atunci uh, Consiliul uh, ne va trimite acasă din start. Bine, vom vedea cum vom reuși să, să obținem această bază lo, uh, solidă. Eu sunt optimist, prin urmare nu disper. Doamna Pietie Kainen. În ceea ce privește acest sistem XBRL, într-adevăr, noi dorim ca acesta să fie obligatoriu doar pentru companiile care folosesc, aplică uh, sistemul IFRS. Nu ne gândim la utilizarea, la obligarea IMM-urilor să folosească acum acest sistem de raportare. Doamna Pieticane, n-aș dori să aud uh, reacția comisiei înainte de a-mi face ultimul comentariu. Președintele, da, da, era de datoria mea să dau cuvântul uh, reprezentantului Comisiei, de fapt. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca pe scurt să răspund unui număr de întrebări punctuale. Sigur, mă tentează să intru în dezbaterea generală, dar doresc să spun că e, uh, cum s-a spus aici, că trebuie să vedem uh, imaginea generală și obiectivul propunerii comisiei. Obiectivul e clar, și anume de a crea transparență pentru uh, companiile mari din industria extractivă și de exploatare forestieră și trebuie să avem în vedere această perspectivă generală. Noi, am, uh, noi suntem gata să colaborăm, să vedem cum putem, să avem cât mai multă transparență. Nu avem nicio intenție să facem lucrurile în spatele ușilor închise, dorim transparență. Oricum, e și o problemă de echilibru, desigur, în ce privește IMM-urile și microplățile dacă te gândești la o companie ca Shell, care plătește un miliard în Nigeria pe impozite, dacă ar uh, împărți, dacă ar defalca plățile pe 2000 de euro, bun, nici nu sunt foarte puțin bani, dar totuși atunci ce transparență vom mai avea? Probabil niciun fel de transparență. O întrebare punctuală s-a pus aici în ce privește la audit, auditul acestor uh, rapoarte. Vă atrag atenția asupra faptului că nici în sistemul IFRS, care a fost uh, dezvoltat timp de 10 ani, nici în Statele Unite Dodd, cu sistemul Dodd-Frank nu sunt uh, cerințe specifice în acest sens, pentru că toate aceste taxe și licențe care au fost plătite deja au fost auditate conform procedurii normale deci dacă introducem o cerință suplimentară de auditare a acestui tip de raportări, într-un fel am dublat volumul de muncă și am creat costuri adiționale. De aceea asta ă, nu a fost propunerea noastră și nu se regăsește nici în propunerea Statelor Unite. Comisia, sigur, încearcă să creeze un fel de nivel egal, cu, la, pe picior de egalitate cu Statele Unite. Nu intrăm în detalii, dar e important uh, să nu ne îndreptăm într-o direcție diferită decât Statele Unite. În al doilea rând, deci e vorba de, un lucru care, de o măsură care face parte dintr-un exercițiu global de simplificare. Noi am făcut progrese enorme cu simplificarea regulilor pentru IMM-uri. Știm cu toții că IMM-urile uh, <clears throat> e, sunt motorul pentru a ieși din criză. Deci facem tot ce putem să ajutăm IMM-urile, să le ușurăm uh, viața. Deci, uh, cum spuneau foarte mulți membri uh, ai Parlamentului, e foarte important și din punctul nostru de vedere să nu pierdem vremea din, pentru uh, IMM-uri. În ce privește standardul XBRL, cum a, a spus foarte clar domnul Clintz, Bun, acum sigur ar trebui să uh, vorbesc uh, cu comisarul meu, dar uh, avem atitudine pozitivă față de această idee. Uh, Face sens ca o companie care aplică sistemul IFRS să poată face asta și electronică. Suntem în secolul 21, nu mai lucrăm numai pe hârtie și se pare că XBRL se pare că devine standardul comun. Dar cum a spus raportorul, poate e bine să mai verificăm o dată lucrurile. Dar în total cred că noi suntem uh, deschiși pe această problemă. Vedem cum putem regla, dar asta e, ține și de Parlament. Și uh, mai uh, spun că s-a vorbit aici despre o examinare uh, veridică și echitabilă, justă. Acesta nu e un element nou, există de 30 de ani în directive și nu l-am schimbat. E vorba de un principiu căruia i s-a acordat, acordat chiar și mai multă importanță. Acest principiu e uh, unul pe care, pe care companiile trebuie să l respecte. Nu vrem doar formalism, uh, Vrem ca și companiile să uh, să ne furnizeze date veridice și am accentuat și principiul prudențial, care este foarte important într-o perioadă de criză. Deci cred că pot să spun că suntem pe linie cu jurisprudența și cu tradiția europeană pentru ca uh, să nu se încerce eludarea regulilor și raportările să fie uh, veridice. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Pietikainen, și în legătură cu calcula, calcularea uh, drepturilor, cu auditul, aici există opinii diferite. Do, do, you, do you mind to repeat? Uh, puteți repeta întrebarea, vă rog, pentru că colega mea e expertă pe directiva transparență. Uh, Repetați, vă rog, întrebarea, doamnă. Doamna Pieticain, deci problema se pune ce, în legătură cu ce fel de metodă uh, trebuie folosită pentru calcul nominal sau delta. S-au făcut propuneri să se extindă delta să, și apoi s-a propus să se extindă delta pe